Nu, votul va avea loc mâine la ora 12. Dezbaterea a fost încheiată. Acum trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de întrebări cu solicitare de răspuns oral adresate uh, Comisiei despre legislația uh, țărilor terțe și influența acestora asupra uh, prevederilor legale din UE privind protecția datelor. O salut pe doamna comisar Reding, îi doresc o seară plăcută domnului comisar Barnier, care sper că încă mă mai audă. Acum, prima are cuvântul doamna Infeld. Două minute, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. Doamnă comisar, mă bucur să vă văd aici. Dragi colegi, miza este următoare. Putem să fim sigur că legile noastre europene pot fi tot timpul uh, uh aplicate în Europa sau pot fi uh, practic dezmințite de jurisdicții din alte țări. Știm bine că în Statele Unite jurisdicția americană se extinde asupra cetățenilor europeni, uh, pardon, americani, nu numai în America, ci și dincolo de frontierele acesteia. Trebuie să vedem care sunt, deci, uh, efectele extrateritoriale Practic, este vorba de un transfer de date dintre Europa și Statele Unite, spre exemplu, și trebuie să vedem ce se întâmplă în acest sens. Să nu uităm, în Statele Unite avem legi cum ar fi Patriot Act sau Medicare, alte legi legate de combaterea terorismului sau de supravegherea mișcărilor de capital. Acest, dar datele care sunt uh, din Europa sunt acoperite de legislația europeană și trebuie să se conformeze cu uh, legislația europeană, chiar dacă e vorba de companii din străinătate. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă la tribunal când avem jurisdicții multiple. Practic, nu e vorba numai aici de extinderea jurisdicției în cazul american, ci și alte țări pot să fie în același caz. Uh, Um, China, care are din ce în ce mai multă prezență în Europa, ar putea să intre în același caz și știm din ce în ce mai mult că anumite companii se confruntă cu aceste probleme și este vorba nu numai de protecția datelor personale, ci multe alte tipuri de informații, cum ar fi eh, tot ce înseamnă băncile, asigurările și sperăm că la Econ vom discuta și cu dumneavoastră și comisarul Barnier. Practic vă îndemn să faceți tot ce este posibil pentru că avem nevoie de acte juridice, legislație europeană sigură, consolidată pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doresc să vă aduc aminte că dorim să încheiem ședința la timp, deci vă rog să respectați timpul acordat. Acum are cuvântul doamna uh, Matias, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Mă bucur că ați venit aici pentru a discuta acest subiect foarte important. Vorbim aici despre chestiuni foarte importante în ceea ce privește protecția datelor și mai ales într-un context în care s-ar putea crea un conflict între jurisdicții multiple. Protecția datelor este unul dintre domeniile sensibile, delicate, care, adică așa foarte multă politică, după mine, trebuie să se întâmple așa și pe viitor. Iar Acum vorbim despre ceea ce ar putea să fie o ciocnire între drepturile și garanțiile uh, pentru cetățenii europeni care sunt uh, protejate de legislația europeană și apoi acestea sunt depășite în momentul în care legislația din alte țări se suprapune legislației europene. Uh, și acest lucru este delicat din mai multe motive. Este delicat fiindcă există uh, o, o uh, lipsă de încredere între cetățenii europeni și instituțiile europene, iar în momentul în care uh, Uh, a cetățenii europeni își cedează datele personale, ei se așteaptă să fie protejate și să nu fie uh, transmise mai departe, deci s-ar, ar, s ar încălca încrederea în acest sens și e foarte delicată situația. Iar situația este gravă în egală măsură, fiindcă Uniunea Europeană uh, face transfer de date personale către țări terțe care și în acest sens se încalcă încrederea uh, cetățenilor europeni în instituțiile europene. Cetățenii europeni acceptă ca instituțiile europene să aibă, să li se credințeze um, datele personale referitoare la sănătate, la companii și așa mai departe. Mă refer aici la cazul Statelor Unite ale Americii, care solicită date Uniunii Europene, date personale și uh, noi ce facem? În momentul în care obținem uh, date de la cetățeni din, pasa, din pașaport, uh, încălcăm încrederea cetățenilor noștri transmițându-le mai departe. Iar vreau să vă spun, doamna comisar, că de multe ori aceste chestiuni au fost problematice din uh, diverse motive. Dar eu întotdeauna voi, subțin, voi, voi susține pe cetățeni care doresc să li se protejeze datele personale. Și dacă vor fi proteste în acest sens, uh, fiindcă instituțiile europene nu își respectă obligațiile, eu cred că ar trebui să ne poziționăm de, de partea cetățenilor și nu invers. Este vorba de o chestiune foarte importantă. Iată de ce această întrebare uh, este foarte importantă pentru noi și sperăm să ne oferiți unele lămuriri, unele răspunsuri, fiindcă nu putem să clădim nicio societate, nicio comunitate pe uh, întemeiind-o pe o încredere spulberată uh, în relația dintre cetățeni și instituții, iar doamnă comisar, vă rog foarte mult să ne răspundeți în ce măsură putem să garantăm faptul că legislația europeană uh, se suprapune uh, legislației țărilor terțe, fiindcă este clar uh, că are întâietate în fața legislației naționale ale statelor membre, iar statele membre lasă de la ele la nivelul suveranității în diverse domenii. Apoi, cum putem să ne așteptăm să nu se întâmple acest lucru și în ceea ce țările terțe. E important să se întâmple acest lucru, fiindcă este vorba de o problemă gravă și un aspect foarte delicat de care trebuie să ținem cont. Iar în cele din urmă, doamnă comisar, aș dori să vă rog din suflet să ne spuneți uh, ce uh, măsuri ia Comisia, ce întreprinde Comisia pentru a nu se întâmpla acest lucru, pentru a nu se mai repeta și pentru ca datele uh, personale ale cetățenilor, companiilor eh, și din sectoarele care sunt enumerate aici să eh, se bucure de protecția necesară și cetățenii să poată aibă încredere în noi. Eu vreau să vă spun că nu cred că trebuie să strângem toate aceste date pe care le colectăm, dar bun, aceasta este o altă dezbatere, dat fiindcă este vorba de o problemă foarte gravă și care ar putea să privejduiască uh, drepturile cetățenilor. Am dorit să primim aceste lămuriri pentru a fi uh, cu toții mai liniștiți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pentru două minute are cuvântul acum domnul Albrecht. Vă mulțumesc, domnule președinte stimată comisar. Astăzi discutăm despre accesul unor state terțe asupra datelor cetățenilor europeni despre aplicarea jurisdicției unui stat terț asupra cetățenilor care se află aici în Europa. Este vorba de un lucru care nu se referă doar la protecția datelor, ci um, este vorba de principii fundamentale într-o lume globală de folosire a um, jurisdicției. Până la urmă se pune întrebarea ce jurisdicție este valabilă în ce context și am avea nevoie de uh, răspunsuri concrete aici. Deseori ne confruntăm cu situația în acest cloud, uh, pe internet, unde se salvează tot mai multe date, este foarte neclar, nu se știe ce jurisdicție se aplică, ce garanții oferim noi în acest context, ce garanții oferă Uniunea Europeană cetățenilor proprii că jurisdicția europeană este valabilă și într-un asemenea context în care activează aceste concerne globale, internaționale. Am luat notă cu bucurie de dorința de a reforma pe plan european protecția datelor. Comisia a făcut o propunere foarte bună din acest punct de vedere, dar în această propunere nu se regăsește așa cum se întâmpla în trecut, de exemplu, un articol care să clarifice ce se întâmplă dacă există o solicitare din partea unui stat uh, terț acesta ar putea să folosească aceste date doar în contextul unei uh, colaborări reciproce polițenească, de exemplu. Deci ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, de ce a dispărut o asemenea prevedere uh, din noua propunere? Cred că ar fi foarte important să uh, există asemenea prevederi în Uh, domeniul protecției datelor, mai ales în contextul în care nu există acorduri concrete cu state, cu state terțe. Și aici mă gândesc mai ales la acordul comun cu Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul pentru două minute domnul Busutil. Vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă uh, comisar. Pentru cetățenii europeni, chestiunea protecției datelor este foarte importantă. O iau în serios și în ultimii ani ne-am asigurat și noi că lansăm niște garanții foarte clare și foarte ambițioase pentru protecția datelor în Europa. Noi dorim ca cetățenii să fie asigurați că uh, protecția datelor este la cele mai înalte nivele, nivel. Dar atunci când vorbim despre țările terțe, asta este o altă problemă Temerea este că standardele noastre nu se aplică în aceste cazuri care implică țările terțe. E vorba de temeri cât se poate de justificate și ar fi o ironie a sorții ca uh, țările terțe să poată să proceseze uh, Uh, așa cum vor ele uh, datele personale a cetățenilor europeni și uh, în Europa să nu poată fi făcut ceva reciproc. Iată principala problemă pentru noi, pentru Parlament. Trebuie să găsim cu toții o soluție. Soluția trebuie să plească de la ideea că o lege care a fost adoptată într-o țară terță nu poate fi automat uh, invocată pe teritoriul Uniunii Europene, cu excepția cazului în care un stat membru european permite acest lucru în mod explicit. Nu putem să pierdem controlul asupra acestor prerogative și nicio lege din țara terță nu trebuie să fie obligatoriu, obligatorie pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv protecția datelor. Trebuie să ne asigurăm că aceste principii sunt înscrise în, în, în lege. Și noul pachet pe protecția datelor, prezentat recent de comisie, ne dă ocazia să facem acest lucru, la fel ca și acordul cadru cu Statele Unite, care este în curs de dezbateri și negocieri. Și uh, aștept cu nerăbdare răspunsul doamnei Reding la întrebările noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna comisar, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, președinte. Sunt întru totul de acord uh, cu uh, cei care au spus că standardele ridicate pe care le oferim pe bună dreptate cetățenilor noștri trebuie să fie aplicate și în momentul în care are loc un schimb de date cu țări terțe. Puteți să mă credeți pe cuvânt când vă spun că luăm foarte în serios uh, acest subiect la comisie, fiindcă comisia este de părere că este vorba de o chestiune de principiu uh, în legislația publică internațională. Un uh, act normativ dintr-o țară terță nu poate fi aplicat în Uniunea Europeană decât dacă în mod excepțional legislația Uniunii Europene sau legislația națională recunoaște acest act normativ prin jurisdicția respectivă. Actele normative dintr-o țară terță, deci, nu pot uh, avea întâietatea în fața legislației naționale. Iar aici intră și protecția datelor prelucrarea datelor uh, în Uniunea Europeană trebuie să respecte legislația valabilă în Uniunea Europeană. Iar doamna Indveld a adresat aici o întrebare foarte importantă. Autoritățile de ordine publică solicită informații de la companiile care funcționează în conformitate cu legislația europeană, indiferent de naționalitatea acestora trebuie să se folosească de, can- de căile de cooperare existente, de acordurile de asistență reciprocă, iar această chestiune este valabilă și atunci când se face transfer de date personale de către o companie europeană către o companie americană, iar în momentul în care ulterior datele sunt prelucrate pentru uh, motive de aplicare a ordinii publice, toate bune și frumoase. Însă, în conformitate cu legislația europeană, această chestiune nu uh, se manifestă foarte clar, iar acesta este motivul pentru care, iar raportorul știe foarte bine, faptul că prin regulamentul privind protecția datelor care va uh, fi uh, care a fost publicat pe 25 ianuarie, se încearcă limpezirea lucrurilor la nivel juridic. Aici se prevede că tra- transmiterea de date și transferul de date poate avea loc numai în momentul în care se întrunesc condițiile necesare, în momentul în care se justifică importanța acestui transfer. Este vorba de interes public, un interes public care trebuie să fie recunoscut la nivelul legislației statelor uh, membre sau la nivelul legislației Uniunii Europene. Ar putea fi vorba de un uh, transfer de date între autorități uh, vamale, fiscale sau de concurență pentru urmărirea penală, cercetarea penală sau aducerea în justiție a infractorilor. Așa cum ați spus pe bună dreptate, această chestiune a fost abordată în uh, ceea ce privește protecția datelor personale, în acest subiect general și așa cum ați fost informați dumneavoastră, negocierile sunt încă în, încă în desfășurare. Deocamdată nu am ajuns la o concluzie în cadrul acestor negocieri. Așa cum a subliniat Parlamentul European, este vorba aici despre uh, un uh, element care ține, care pentru um, comisarul responsabil de, de impozite și fiscalitate trebuie să să fie inclus în cadrul regulamentelor FATCA. Este vorba de o informație nouă, poate pentru Parlamentul European, faptul că noi am discutat deja această chestiune cu Statele Unite în mod regulat și intensiv în cadrul dialogului de reglementare privind piața internă, iar în cadrul acestor discuții pe 6 februarie, miercuri, că FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, trebuie să fie respectat în momentul în care se fac ce transfer de date între administrațiile fiscale. Deci nu prin uh, impunerea unor obligațiuni directe asupra intermediarilor financiari europeni, vești bune, care acum, iată, uh, trebuie să se regresească într-un text clar, dar vreau să vă spun că aceasta este direcția în care dorim să ne îndreptăm, iar Comisia va conlucra cu statele membre și cu Statele Unite ale Americii pentru a identifica cele mai bune soluții uh, pentru a ajunge la siguranță juridică și pentru a se respecta Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. Iar uh, când mă refer aici la SUA, domnule președinte, înseamnă, bineînțeles, că același lucru se aplică și altor țări terțe. dar relațiile dintre UE și SUA sunt relațiile cele mai discutate. Însă, bineînțeles că același lucru se aplică și uh, celorlalte continente cu care avem relații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna comisar! Acum ajungem la vorbitorii număr, în numele grupurilor politice. Pentru un minut și jumătate, numele PP, domnul Diaz de Mera, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prevederile legate de uh, protecția datelor uh, se bazează pe strategia legată de siguranța internă. Există însă și o jurisdicție externă care poate încălca drepturile cetățenilor. Există îndoieli legate de Patriot Act, de FACTA și alte uh, acte în care se regăsesc uh, obligații pentru instituțiile financiare europene definițiile sunt uh, foarte generoase despre furnizarea diferitelor tipuri de date, despre conturi și așa mai departe. Nu există, de fapt, niciun text în care să fie uh, prevăzută publicarea și condițiile de publicare acestor uh, date. Este important din acest punct de vedere să luăm măsuri, să creăm un cadru normativ, legal, pentru ca principiul uh, teritorialității, suveranității să nu fie să nu fie încălcat. Ne dorim asigurarea siguranței teritoriului nostru, dar în același timp trebuie uh, respectate drepturile cetățenilor europeni. Acesta este sarcina pe care o avem și o așteptăm și din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule coleg. Acum are cuvântul domnul Druțas. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Efectele legislației țărilor terțe, mai ales uh, din partea Statelor Unite asupra domeniului protecției datelor uh, în Europa, sunt foarte importante pentru Parlamentul European. Este foarte important ca Parlamentul European să știe foarte clar, foarte precis și din partea dumneavoastră, doamnă comisar, dacă uh, se încalcă prevederile legislative europene din domeniul protecției datelor cu caracter personal, pentru că este vorba de drepturi concrete ale cetățenilor europeni, lucruri care au consecințe și asupra domeniului sectorului economic din Uniunea Europeană. Și în acest context aș dori să mă refer la un lucru, de fapt să repet, un lucru pe care l-am spus deja. Discutam în momentul respectiv propunerile dumneavoastră de revizuire a regulamentului um, referitor la, dat, la datele cu caracter personal. După părerea noastră, uh, direcția pe care mergeți uh, este cea bună. În acest moment trecem printr-o perioadă um, în care Europa este criticată pentru că nu își asumă un rol de lider. Europa a pierdut puțin pe plan internațional, mai ales din punctul de vedere al politicii externe, dar aceasta ar fi o altă discuție acum. Când vine vorba despre protecția datelor personale, Europa are în continuare un uh, rol de lider, are o poziție de lider, arată în ce direcție ar trebui să meargă și partenerii externi. Și sunt sigur că după nenumărat, nenumăratele discuții pe care le-am avut și cu dumneavoastră, Comisia Uh, va păstra această direcție în continuare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum are cuvântul doamna Mathieu, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Protecția datelor în țări, din țările terțe diferite de cea de pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem datori să ne asigurăm că standardul european de protecție a datelor Uh, al nostru este unul garantat, respectat pentru cetățeni. Este foarte important ca datele cu caracter personal să fie tratate așa cum trebuie și pentru scopuri legitime. Cetățenii trebuie să primească garanții legate de folosirea acestor date și să poată să aibă un recurs juridic în caz de încălcare a acestor uh, drepturi. Este vorba, până la urmă, de a evita niște conflicte juridice prejudiciabile pentru cetățenii europeni. Legislația existentă nu este suficientă, ea trebuie să se articuleze, să se completeze cu ă, tratate internaționale pentru a putea respecta pe deplin drepturile cetățenilor noștri. Iată de ce dezbaterea de astăzi, care are loc și de ce este atât de importantă uh, o evaluare atentă a programului american de luptă împotriva terorismului. Anumite uh, prevederi din legislația americană și-au uh, dat roadele, trebuie să ne inspirăm și să garantăm și pentru Europa același nivel de date. Deci, standarde egale pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank! Vă mulțumesc. Ajungem la procedura intervențiilor spontane și aș dori să vă aduc aminte. De fapt, doresc să mă lămuresc acum ce dorește colega Intfeld. Domnule președinte, nu știu care este procedura, dar cea mai importantă importantă întrebare nu și-a găsit un răspuns și aș dori să repun această întrebare, să o adresez din nou doamnei comisar, să primim un răspuns până, nu, până în această seară. Întrebarea este, conform legislației uh, actuale, ce poate face o companie dacă are operațiuni în Statele Unite ale Americii și trebuie să dea curs unei uh, uh, cereri judecătorești din Statele Unite și să pună la dispoziția unor date ca autorităților americane. Deci este vorba de o companie europeană care operează în Statele Unite ale Americii și trebuie să pună la dispoziție date uh, uh, stocate în, în Uniunea Europeană care ar trebui să se afle sub jurisdicție europeană. Cum poate proteja o companie, uh, cum se poate proteja în această situație? Domnul președinte, cred că această întrebare a fost înțeleasă de Comisia. Acum are cuvântul doamna Prendergast. Un minut, vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar Reding. În contextul uh, primejilor potențiale la uh, protecția datelor cetățenilor uh, din partea țărilor terțe, mă îngrijorează dispozițiile din cadrul acordului împotriva contrafacerii la nivel internațional. Doamna comisar, doresc să, să ne oferiți unele lămuriri în ceea ce privește aceste prevederi cu privire la cooperarea internațională și o să mă ocup în continuare de acest subiect. Vă mulțumesc, doamna Țubă. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani uh, am uh, asistat la un uh, val de măsuri de securitate Asta în contextul așa numite uh, lupte împotriva terorismului, unde se încalcă uh, drepturile la protecția datelor cetățenilor și uh, se slăbește democrația. De pildă aici este vorba de folosirea de către CIA a datelor personale sau prin convențiile SUE-UA, cum ar fi SWIFT, prin care uh, Uh, infractorii, uh, dar și cei nevinovați sunt toți uh, puși în aceeași oală într-un proces total ineficient. Există riscul ca prin, această, prin acest sistem de colectare a datelor să, se, să există un sistem de monitorizare complet. Nu putem să mergem la extreme, fiindcă o să pierdem toate luptele pe care le ducem. Un oraș, de pildă, o țară este mai sigură dacă garantează drepturile și libertățile democratice. Pașca. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Pașca. Un minut, vă rog. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená... Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, protecția datelor personale și ale datelor instituțiilor și ale firmelor uh, toate acestea intră sub incidența legislației europene. Orice intervenție a țărilor terțe în acest context este inacceptabil. Iată de ce cred că este necesar, mai ales în contextul relațiilor bune cu Statele Unite, să avem un dialog constructiv, uh, un dialog bun cu această țară, dar și uh, nivel de protecție pentru cetățenii noștri. Uniunea Europeană nu uh, nu ține de Statele Unite, așa că nu putem să acceptăm acest impact extrateritorial uh, pe teritoriul nostru. Cetățenii noștri nu se așteaptă la acest lucru, ei se așteaptă la legislație europeană, pentru asta votează și sperăm că uh, uh, acordurile vor fi negociate astfel încât orice temeri și, să fi, și îndoieli să fie spulberate în interesul cetățenilor noștri. Mulțumesc! Vă mulțumesc!

totodată trebuie respectat un prag minim al dreptului la o viaă privată prin aplicarea principiului proporionalităii. reamintesc dezbaterile provocate de negocierea acordului pnr dintre ue i statele unite. acordul final conine clauze care să asigure acest echilibru

Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Swinburne, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, de nenumărate ori la Econ privind short selling și MIFID și nu numai, ne-am ocupat și de chestiunea implicațiilor extrateritoriale ale legislației europene. Toate instituțiile europene s-au arătat angajate pentru menținerea piețelor deschise, pentru ca investițiile să vine din toată lumea, dar nu am găsit încă o soluție în ceea ce privește chestiunile abordate în această țară. Deci trebuie să um, introducem clauze în legislația privind serviciile financiare pentru a da Uniunii Europene, uh, pentru ca Uniunea Europeană să fie pe picior de egalitate cu Statele Unite ale Americii. Am uh, fost uh, obligați să includem un text um, protecționist din legislația Dodd-Frank în legislația noastră. Aceasta nu este o soluție bună, dar nu găsesc o alternativă la um, legislație corporații americane care se infiltrează la noi în Europa pe piețele noastre. Iar uh, uh, consecințele pentru relațiile noastre cu Asia, America Latină nu s-au văzut încă, dar soluțiile pe care le găsim nu trebuie să fie doar pe măsura Statelor Unite ale Americii. Comisar, noch einmal das Wort, Frau Reding. Vă mulțumesc. Acum, în încheierea dezbaterii, dau cuvânt din nou, doamne comisar. Doamna Adică văzut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și sunt de acord cu cei care au luat cuvântul. A venit momentul să punem în balanță continentul european care are 500 de milioane de cetățeni. Să spunem restului lumii, să spunem partenerilor noștri, că acești cetățeni trebuie să fie respectați. Trebuie să spunem că legile pe care le-am uh, hotărât împreună cu Parlamentul European sunt aplicate pe teritoriul Uniunii Europene. Poate ați văzut că comisarul care a luat uh, cuvântul în această seară a fost foarte clar. Am spus că garanțiile noastre, care sunt valorile noastre, care se regăsesc în legile europene, nu trebuie să fie eliminate în momentul în care intrăm într-un parteneriat cu un stat terț. Tocmai de aceea există niște legi care funcționează. Vom îmbunătăți aceste legi, le vom consolida, vom uh, avea garanții atât tratate cât și uh, Carta pentru Drepturile Fundamentale ale uh, cetățenilor europeni sunt lucruri care vor trebui să fie respectate de țări terțe pe teritoriul nostru. Tocmai de aceea am prezentat uh, Parlamentului European această reformă a Uh, regulilor de protejare a datelor cu caracter personal care datau din 1995. Și am spus foarte clar, tocmai pentru că vedem ce se întâmplă uh, în alte locuri în contextul discuțiilor politice de acum, mm, nu ne dorim să avem aceste standarde uh, din țări terțe. Deci, am spus foarte clar că regulile referitoare la protecția datelor personale din 1995 au fost lacunare și elementele lipsă uh, au fost uh, incluse în uh, reformă. De exemplu, încălcarea acestei legislații, uh, monitorizarea revenea doar autorităților naționale care în acest moment nu sunt obligate să uh, informeze uh, publicul larg sau Comisia Europeană. Această situație ar trebui să fie modificată pentru că pe viitor uh, acest domeniu va fi gestionat la nivelul continent, întregului continent european, tocmai pentru a consolida punerea în aplicare. Acordurile pe care le-am încheiat cu țări terțe și mai mulți colegi s-au referit la SWIFT sau la registrul cu numele pasagerilor, PNR. Trebuie să obțină în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona um, acordul Parlamentului European și această nouă situație a schimbat în mod dramatic abordarea uh, țărilor terțe față de Uniunea Europeană. Cred că au fost învățate niște lecții în urma situației uh, pe care am avut-o cu SWIFT. Acum discutăm uh, tratatul PNR și știți de asemenea că încercăm să ajungem și la un acord cu Statele Unite, care va trebui să fie aprobat sau respins de către Parlamentul European. La, la fel uh, stă situația și cu um, tratatul ACTA și Parlamentul, Parlamentul European trebuie să decidă și pe marginea acestui tratat. Prevederea referitoare la libertatea internetului a fost inclusă în acest tratat tocmai ca urmare a cererilor făcute de Parlamentul European. Desigur, ne confruntăm în continuare cu anumite probleme și aici aș dori să răspund întrebării domnului parlamentar care a pus această întrebare fundamentală în dezbaterea de astăzi. Desigur, Există această problemă a conflictului între două jurisdicții și acesta este un conflict de drept internațional care trebuie să fie clarificat în asemenea cazuri de uh, Tribunalul Internațional de la Haga, tocmai pentru că este un conflict, un litigiu de drept internațional. Însă noi am încercat ca noua legislație să clarificăm toate aceste uh, puncte și dacă, este, dacă citiți considerentul 19 din regulament, veți vedea că aplicarea extrateritorială a acestor uh, legi, uh, norme și așa mai departe s-ar putea să încalce dreptul internațional și nu uh, asigură uh, garantarea drepturilor cetățenilor. Drept urmare, transferurile ar trebui să fie permise doar în condițiile pentru transferul efectuat înspre state terțe sunt îndeplinite. Acestea sunt punctele asupra cărora trebuie să lucrăm mai mult, dincolo de conflictele care vor apărea între parteneri, dincolo de acordurile internaționale care vor trebui votate și de către Parlamentul European și chiar dincolo de punerea în aplicare a legislației europene în cadrul dreptului internațional. Eu mă bazez pe suportul dumneavoastră în cadrul procesului legislativ Uh, din domeniul uh, protecției datelor pentru a clarifica toate aceste puncte, să spunem foarte clar că pe teritoriul uh, european se aplică legile europene. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am reușit chiar să aproape să închidem ședința înainte de ora 11. Doresc să mulțumesc colegilor pentru disciplina lor. Doresc să președintele mulțumește și interpreților.